avem nimic uh, din punctul de vedere al proceselor verbale. Uh, punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. Înainte de a trece la următoarele puncte de pe ordinea de zi, aș dori să vă spun câteva lucruri despre uh, alegerile din Albania. Din partea OSCE primim rapoarte care atrag atenția asupra unor deficiențe majore din punctul de vedere al pregătirii, organizării, desfășurării alegerilor și a, ținând cont de importanța Albaniei este importantă situația pentru noi de acolo. Domnul Fleckenstein a vizitat Albania. A să discute și numele comisiei noastre despre posibila colaborare între partidele politice, un proces dificil în teorie lucrurile au fost în ordine, însă în practică, cu ocazia, cu ocazia um, alegerilor, lucrurile nu s-au desfășurat așa cum ar fi trebuit. mai ales uh, în urma raportelor OSCE, au existat uh, rapoarte privind cumpărarea unor voturi, privind uh, manipulări care au avut loc. Uh, vedem că au fost cumpărate voturi pentru bani și pentru mâncare. Um, listele de voturi au fost uh, manipulate, administrația publică a manipulat listele de alegători, s-au exercitat presiune asupra funcționarilor um, guvernul a trecut la măsuri concrete pentru distribuirea în uh, puncte cheie a funcționarilor și apoi administrația publică a fost uh, folosită în scopuri electorale, deci au existat uh, dificultăți în ceea ce privește amenințările cu cu moartea, 39 de cazuri uh, concrete prin manipularea uh, concretă a voturilor, 34 de cazuri de, de implicare directă a administrației publice. Deci, în această situație, cred că este o idee bună să discutăm despre ce se întâmplă acolo. Eu nu am fost prezent la aceste alegeri, nu am putut face o părere personală, însă consider că ar fi util să purtăm o dezbatere în comisia noastră și poate ar fi de bune să dăm în primul rând cuvântul domnului Cucan și domnului Fleckenstein pentru a vedea dacă uh, merită să discutăm în continuare despre această temă. Eduard, dai cuvântul. Mm, o să vă dau cuvântul în ordinea mărimii grupurilor politice, deci domnul Cucan este primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte despre alegerile și pregătirea, pregătirea alegerilor din, Al- din Albania. Într-adevăr, țara a trecut prin o perioadă dificilă. Anul trecut, opoziția parlamentară nu a participat la reuniunile Parlamentului pe o problemă destul de lungă, pe o perioadă destul de lungă de timp. Împreună cu domnul Fleckenstein am vizitat Albania în decembrie, înaintea Crăciunului, și am reușit să convenim un acord între principalele două partide politice, un acord care a trecut prin Parlament și a fost adoptat în unanimitate În ceea ce privește alegerile locale, acestea au fost organizate în contextul reformelor administrative desfășurate, în care au însemnat o reducere a numărului de regiuni administrative la 61. În ceea ce privește importanța acestor alegeri pentru Albania, ele au fost considerate a fi un test al uh, procesului de integrare a Albaniei. Albania este un stat candidat care așteaptă stabilirea datei pentru demararea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, deci aceste alegeri au fost foarte importante pentru evoluțiile viitoare ale Albaniei pe această cale de integrare europeană. Am păstrat contactul cu Actor internațional în uh, Tirana, în Albania, cu șeful uh, uh, misiunii de observare electorală al OSCE. Am discutat și cu ambasadorul Uniunii Europene, doamna Vlahutin, și cu ambasadorul uh, Statelor Unite al Americii în Albania. Am citit de asemenea rapoartele uh, preliminare ale OSCE și ODIHR și pot să, pot să vă spun că în acest raport, în aceste rapoarte, se prezintă numeroasele uh, nereguli care au fost înregistrate în procesul electoral. Pe marginea temelor amintită de tine, de, tine, de Elmar, se regăsesc și propoziții conform cărora campania electorală a fost una calmă și liniștită și că ziua alegerilor nu a dus cu sine probleme dramatice un uh, semn pozitiv a fost adoptarea sau acceptarea de către majoritatea partidelor politice a rezultatelor alegerilor și au fost felicitați cei care au câștigat alegerile Însă eu consider că ar fi necesar să continuăm această dezbatere în momentul în care vom dispune de rapoartele finale ale OSCE și a altor instituții internaționale care au monitorizat procesul electoral. Din punctul meu de vedere, putem discuta două puncte. În primul rând, dezincriminarea, care s-a regăsit în uh, acordul convenit uh, între partide la care am participat eu și domnul Fleckenstein. Este vorba de participarea persoanelor care au un uh, cazier judiciar astfel încât uh, asemenea persoane să nu poată să participe la alegeri locale sau la alegeri uh, politice viitoare. Nu s-a reușit acest uh, lucru și trebuie să continuăm să, să discutăm acest punct. A doua problemă se referă la cumpărarea voturilor. Există foarte multe exemple în acest sens, trebuie să închetăm mai mult. Este un lucru greu de dovedit pentru că cumpărarea unui vot înseamnă că persoana care a primit uh, banii respectivi se face responsabilă de o infracțiune penală, deci nimeni nu este dispus să discute despre această problemă în mod public. Însă... This vote buying. Also the political cumpărarea voturilor este o problemă majoră pe lângă politizarea instituțiilor uh, statului și alte probleme pe care le-ai menționat și tu. De asemenea, activitatea Comisiei Electorale Centrale nu a fost uh, la începutul procesului electoral întotdeauna în ordine. Și Elmar, aș propune ca înainte de a trage concluzii finale să așteptăm Rezultatul final al rapoartelor ODHR și OSCE pentru a discuta aceste probleme într-un mod cât mai cuprinzător pentru că, după cum am reiterat deja, rezultatele și aceste alegeri sunt deosebit de importante pentru viitorul acestei țări. So viel muss ich uh, gar nicht hinzufügen, weil ich völlig einverstanden bin. Domnul Fleckenstein. Nu mai adaug foarte multe lucruri pentru că sunt de acord cu cele spuse de domnul Cucan. În general, se pare că aceste alegeri s-au desfășurat bine. Misiune, propria noastră misiune ne spune că au fost alegeri mai bine organizate decât cele din trecut. Ambasadele individuale, de exemplu, ambasada Italiei consideră că a fost o zi bună pentru Albania cu toate acestea, chiar dacă lucrurile au fost mai bine ca în uh, trecut, nu putem ignora problemele uh, semnalate. Cred că ar trebui într-adevăr să așteptăm varianta finală a acestor uh, rapoarte pentru a vedea ce anume să cerem guvernului să îmbunătățească sau să cerem o reluare a alegerilor de parțială dacă este, dacă este necesar. Un punct mie mi se pare deosebit de problematic. Dacă un președinte al partidului, după întâlnirea grupului politic în Bruxelles, uh, declară că nu recunoaște întregile alegeri, nu mi se pare în ordine, însă trebuie să analizăm dacă au existat în regulă atât de mari în una din cele 61 de regiuni administrative, astfel încât să discutăm despre acestea în mod uh, serios. Domnul comisar Han s-a exprimat într-un mod uh, um, foarte precaut, a declarat și dumnealui că așteaptă rezultatele finale și uh, este o reacție normală din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Eu aș propune să îl uh, invităm pe raportorul din partea ODIHR sau din partea Consiliului Europei uh, să ne prezinte acest uh, raport. Probabil acest lucru se va întâmpla peste două luni și aș propune ca și ambasadorul Uniunii Europene la Tirana să, să participe la această dezbatere. Am înțeles că dumnealui uh, are opinii foarte puternice în legătură cu această temă a participat și la anumite organizații, evenimente electorale sau este nu este o informație corectă cea pe care am eu. Sunteți de acord? Foarte bine. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Summitul Raportorul nostru, domnul Donjon, nu este prezent. A avut loc summitul care inițial trebuia să discute în mod uh, intens politica de securitate și de apărare joia trecută. Summit care a confirmat în mare parte concluziile summitului în anul 2013 și să sperăm că aceste concluzii vor fi puse în uh, aplicare. În urma dezbaterii pe care am avut-o cu doamna Mogherini săptămâna trecută, am văzut că urmează să ni se uh, prezintă o strategie privind uh, politica comună de securitate și de apărare în anul 2016 în legătură cu acest punct, cu ocazia întâlnirii coordonatorilor, am decis să redactăm un uh, raport din uh, proprie inițiativă, pentru că este important ca și Parlamentul European să se implice în această dezbatere cât mai devreme. Cred că în ceea ce privește cooperarea consolidată în domeniul cooperării de apărare, ar trebui să ținem să ținem uh, cont și de posibilitățile care există în bugetul european din punctul de vedere al uh, cercetării, uh, tehnologiei, din punctul de vedere al domeniului amenințării cibernetice, din punctul de vedere al industriei de apărare europene. Chiar dacă toate aceste teme nu au fost discutate pe larg cu ocazia acestui summit, ele s-au regăsit deja în, uh, în, în octombrie anul trecut. Însă, într-adevăr, așa cum ne temusem noi uh, marțea trecută, nu nu s-a dat un mandat foarte clar în ceea ce privește utilizarea la maxim a posibilităților din prevăzute în tratatul de la Lisabona. În mod special, Regatul Unit s-a opus oricărei trimiteri în acest sens. Ținând cont de faptul că este nevoie de un vot unanim la acest Consiliu European, aceasta este situația. Însă, dacă nu mai suntem în stare să numim teme amintite în tratatul de la, de la Lisabona, să ne ocupăm de ele, ținând cont de provocările uh, de securitate din acest moment, cred că ne aflăm într-o situa- situație foarte dificilă din punctul de vedere al evoluțiilor viitoare și nu trebuie să nu uităm că nu există un domeniu în care să se înregistreze un sprijin mai mare din partea opiniei politice pentru o implicare uh, sporită a Uniunii Europene în acest domeniu. Cred că am reușit să transmitem un mesaj Uh, foarte important uh, pentru țările din uh, Est. Și cred că noi ar trebui să criticăm această situație prin care în urma votului unanim în Consiliu se ajunge la un blocaj am, uh, avem posibilitatea de a ne exprima, am avut această posibilitate și în uh, trecut prin rapoartele pe care le-am uh, adoptat cu mare majoritate în comisia noastră și în plenară. Ultima propoziție uh, spusă a fost de a în uh, ultimul raport a fost de a exploata la maxim posibilitățile prevăzute uh, de tratatul de la Lisabona. politica europeană de securitate comună nici măcar nu a mai fost amintită și a fost necesar acest lucru pentru a ajunge la un compromis. Deci obiectivul uh, clar a fost de a nu fi amintită tema uh, cooperării consolidate în domeniul apărării, deși ea este amintită în tratatul de la Lisabona. Mie mi se pare că este o lovitură puternică dată politicii de apărare comune europene și dată provocărilor cu care ne confruntăm și la care trebuie să le găsim un răspuns. Am uh, participat la întâlnirea de la Riga, cu, la, care au, uh, partic- la care au participat parlamentarii europeni și reprezentanții ai Congresului European, cerem americanilor să garanteze securitatea în Europa. Și apărarea colectivă este uh, posibilă doar în cadrul uh, NATO și când vine vorba de contribuția posibilă a Uniunii Europene, nu putem face o ofertă prea consistentă. Cred că este o întrebare pe care trebuie să o adresăm îndeosebi uh, statelor membre ale Uniunii Europene din estul uh, Europei, care au un interes în acest sens, însă nu și-au uh, nu au apărat uh, prea puternic această idee. Am, uh, am adresat această întrebare, întrebare și responsabililor guvernamentali din uh, Germania și cred că cu toții ar trebui să ne gândim uh, cum am, cum am reușit să influențăm într-un mod pozitiv rezultatul referendumului din Regatul Unit, pentru că și o organizare cât mai rapidă acestui referendum, pentru că dacă nu, până atunci lucrurile vor fi, cred, blocate. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Și trebuie să recunosc că mă miră faptul că nimeni nu dorește să ia cuvântul. Vă rog, nici PP-ul? Yeah, please, Andre. No, no, the lady first she was Ja, dank u meneer de voorzitter. Mijn excuses, ik was even buiten. Mai întâi, dan. Vorbim de summitul european acum, că nu mai știu. Îmi pare rău, domnule președinte, trebuie să ies din sală pentru un telefon, însă aș dori să revin la summit, la summitul pentru Uh, apărare. Ar trebui să intervin acum sau să mai aștept? Bun, atunci... Vreau să spun că ne așteptam ca summitul să se axeze pe securitate și apărare. zeggen wij als liberale groep, wij hebben zo. Cred că realitatea este însă alta, adică peste tot am avut senzația că siguranța și apărarea nu au primit uh, atenția pe care o meritau din partea Consiliului uh, în general. Și tot la fiecare 18 luni se vorbește despre acest subiect la Consiliu și după aceea se spune că totuși hotărârile trebuie să fie amânate până la următorul Consiliu, așa cum s-a întâmplat și de data aceasta. În 2016 va avea loc o strategie globală a Uniunii Europene pentru PESC și pentru politica de apărare împreună cu statele membre și aș spune mai degrabă, în fine există o astfel de politică. În fine, vom avea o actualizare a politicilor de subsolana. E momentul, într-adevăr, să analizăm, în fine, care va fi baza pe care să ne elaborăm această strategie și să o punem în aplicare. Însă, la aceste summituri n-am primit informația de care, pe care o așteptam. Săptămâna trecută am înaintat un plan, un plan de apărare integrată în Uniunea Europeană și am prezentat acest plan săptămâna trecută împreună cu ministrii liberali de apărare din Olanda și din Republica Cehă și mm, împreună cu fostul ministru de apărare al Finlandei. Acest plan a fost uh, foarte bine recepționat, este un plan realist, este un plan pozitiv și în același timp uh, foarte ambițios. Dorește să se îmbunătățească pilonul european al NATO, dar în același timp doctrina Solana trebuie să fie actualizată. Este nevoie de o mm, armată integrată și uh, trebuie să vedem, în primul rând, uh, ce se cheltuiește în Europa uh, în uh, domeniul apărării. E bine să vedem aceste cifre, că cifrele sunt cifre, e adevărat, dar pot totuși să demonstreze ceva și avem totuși posibilitatea de a compara bugetul nostru cu bugetul SUA și vedem cam care este proporția, dar rezultatul de diferență este numai de 15% din bugetul american. Deci nu putem să mai continuăm așa. Trebuie să începem să ne mai cheltuim banii pentru apărare și mai eficient. Eu zic că grupul liberal are dreptate când spune că trebuie să acordăm prioritate mult mai uh, bună acestui, mult mai mare acestui punct și s-a văzut foarte bine în ultimele luni cât de important este acum acest subiect. Aș vrea să mulțumesc tuturor partidelor care o să ne susțină, tuturor grupurilor care vor putea să facă comentarii și să studieze această propunere. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Spune domnul Plenković, vreau să fac și eu câteva comentarii pentru că ați menționat PP-ul. La fel ca și ceilalți, cred că știți că am fost și noi dezamăgiți cu, de contextul uh, în care s-a întâmplat această mutare a priorităților uh, summitului de la apărare și de la politica de securitate către migrație și către situația Greciei, bineînțeles inevitabil, sau și de anunțul uh, premierului Cameron cu privire la referendumul din Anglia. Aceste evenimente au uh, adus umbră pe toate, toată munca noastră în domeniul uh, PSA din ultimele luni. Eu cred că e important ca Uniunea Europeană, în ceea ce privește politica de securitate și de apărare, să nu dea impresia că este un tigru de hârtie, Adică, cred că ar trebui să ținem cont de ce am discutat înainte la biroul extins și anume că această comisie să-și aducă o contribuție bună la activitatea importantă și la strategia globală de securitate în UE. Avem trei rapoarte, unul pe PESA, unul pe PESC și unul pe finanțarea PESA și cred că toate grupurile, știu că și PP-ul va discuta, vor discuta acest subiect la întâlnirea noastră din toamnă. Toate grupurile își doresc să vadă o reacție rapidă și o punere împreună sau o, un pooling and sharing al uh, tuturor resurselor uh, pentru ca să poată să se folosească cel mai bine. Aceasta va fi una din sarcinile importante ale Europei. În ciuda faptului că nu am fost atât de încântați de concluziile acestui summit, care au fost destul de dezamăgitoare, fiind dat că nu s-a discutat despre apărare așa cum trebuia. Cred că faptul că Consiliul a decis să păstreze această temă pe agenda ar însemna că să discute despre ea mai des decât doar la 18 luni și cu mai multă credibilitate pentru Uniunea Europeană și de aceea cred că toate grupurile au ca sarcină să păstreze această temă foarte sus pe agenda Parlamentului. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mrs. Valsman has... Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Corvin Miche. S-a spus că americanii uh, cheltuiesc mult pe buget, ruși însă cheltuiesc mai 15% din cât cheltuiesc americanii. Mulțumesc, asta e tot. But they are buying tanks and we are buying reports. Și noi cumpărăm tankuri. Statele membre al Uniunii dau 120 de miliarde de euro pe an pentru apărare. Aceasta este cheltuiala, mult mai mult decât Rusia și oricum avem de două ori mai mulți soldați decât americanii. Și ceea ce ni s-a spus acum, pentru că lipsesc efectele de sinergie, vedem că lucrurile sunt cum sunt și uh, acesta este un fapt. Noi nu facem decât să irosim uh, banii contribuabililor și avem armate în Europa care sunt 80% uh, de costuri uh, overhead costs, pentru că, de fapt, există prea multe prea multe probleme administrative și dacă nu rezolvăm acest ambuteiaj administrativ, o să avem o problemă în curând. Văd că însă acest subiect nu mișcă inimile colegilor la fel ca și alte subiecte și de aceea vreau să încheiem această discuție acum. Mulțumesc foarte mult și atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi acum. Aș vrea să, să mai spun că vom mai discuta și la biroul extins dacă astfel de, de subiecte vom, vor mai putea fi puse pe ordinea de zi dacă nu există o cultură a discuției. Dacă nu putem pune pur și simplu un punct pe ordinea de zi pentru a avea un schimb de opinii, atunci valoarea acestei activități de comisie se diminuează în mod considerabil. Și dacă ne bazăm pe faptul că vom face rapoarte și apoi avem 400 de amendamente și considerăm că acesta e politică, cred că suntem uh, la circul greșit, ca să spun așa, și aș vrea să vă rog să ținem cont încă o dată de această problemă de procedură. Cred că politica externă este și capacitatea pe care o ai de a spune ceva despre situațiile actuale și nu numai de a raporta așa cum o fac studenții câteodată, poate. În fine, dar nici asta nu pare să îi miște pe unii dintre dumneavoastră. Să trecem acum la punctul următor și anume informarea privind vizita delegației pentru relațiile cu Belarus la Minsk a avut loc o... Da, vă rog, vreți să spuneți ceva? Vrea să luați cuvântul. Da, domnule președinte. Eu consider că propunerea noastră este bună. Eu zic că avem nevoie de această temă a, și trebuie să avem dezbateri mai, mai, mult mai vii și mi se pare foarte bine. Aveți susținerea noastră pentru astfel de propuneri, dar uh, ați spus că nu avem interes, ba da, avem. Bun, trecem la punctul următor, 4. E vorba de delegația de 8 persoane din Parlamentul European uh, care a fost uh, la Minsk, uh, condus de domnul Sorovievski. A fost prima vizită de mai mulți ani. Și cred că este bine să auzim raportul după această delegație pentru a vedea în primul rând dacă a fost util să meargă acolo, să vedem cum a fost uh, discuția, cum a decurs cu partenerii de discuție și cum o să putem continua pe viitor. Vă rog, aveți cuvântul. Unde sunteți? Sunteți aici? Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnul Zdroievski, foarte pe scurt. Permiteți-mi, vă rog, prin a spune că ați primit uh, o comunicare completă și agenda acestei vizite, de aceea probabil că sunteți conștienți și informați în ceea ce privește procedurile generale ale acestei misiuni și uh, ceea ce a fost pe program, care au fost numărul de întâlniri cu oficiali și cu câți din opoziție ne-am întâlnit. Aș vrea să subliniez că vizita a mers foarte bine și a urmat agenda nu au fost surprize nici bune, nici proaste. Din uh, perspectiva mea, a fost util să mergem acolo. Pentru noi, cel mai important lucru a fost că am reușit să subliniem cu mai multe ocazii că trebuie să respectăm principiile de bază ale Parlamentului și că nu va exista un compromis. Am uh, vorbit și despre prizonierii politici, am vorbit despre memorandumul cu privire la pedepsa capitală, am uh, menționat anumite regulamente care limitează posibilitatea pentru de funcționare a societății civile în țară. Pe lângă aceste reuniuni oficiale am avut și reuniuni cu partidele din opoziție, familiile unor disidenți politici sau uh, persoane deținuți și așa mai departe, dar și cu reprezentanți ai uh, acelor grupuri politice și grupuri din societate care sunt cunoscute pentru activitatea lor în Europa și în lume. Cred că ceea ce este foarte important este că în anumite domenii și în anumite regiuni situația este în așa fel încât simțim că Belarusul este gata să vorbească cu noi. Există puncte importante, precum regulamentul cu privire la libera circulație, adoptarea standardelor de la Bolonia, dar și alte probleme, precum burtele Erasmus, de exemplu. Am mai avut și câteva experiențe negative, însă, cu privire la condițiile îngrozitoare de detenție pentru uh, deținuții din țara aceasta. Cred că ar trebui să continuăm dezbaterea pe acest subiect, ar trebui să cerem în continuare o îmbunătățire în domeniu. Ceea ce cred eu că este foarte important este că în toamnă, de exemplu, vor avea loc alegeri prezidențiale în toamnă, așadar, și uh, este foarte important pentru Parlamentul European în ce condiții se vor organiza aceste alegeri. Cam acesta este ceea ce vroiam să vă spun din partea delegației noastre și vreau să mulțumesc tuturor deputaților care au fost cu mine. Doi dintre ei sunt aici, doamna Calniete și domnul Mamitis și aș vrea să mulțumesc și celorlalți colegi care au fost cu noi. Mulțumesc pentru că au susținut activitatea mea în, uh, pe durata șederii noastre la Minsk. Mulțumesc, spune președintele fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Calniete. Aș vrea să vă transmit câteva din ideile pe care le-am uh, putut eu uh, acumula în uh, această experiență. Este a doua oară că mă duc la Belarus în acest an și în Belarus și ne-am întâlnit acum cu ministrul de externe și cu deținuții politici. Față de prima vizită pe care am făcut-o în această țară, vreau să spun că situația prizonierilor politici este mai rău, mai rea decât era înainte. Pentru că trei dintre ei au uh, avut de suportat procese suplimentare și li s-a prelungit pedeapsa. Știm cu toții din uh, sondajele de opinie care s-au făcut sau din alte surse că președintele Lukashenko este foarte popular, foarte iubit în Belarus, ceea ce înseamnă că, de fapt, nu trebuie să-i frică, fie frică de nimic uh, din partea opoziției care nu are puterea necesară și nici din partea prizonierilor politici nu trebuie să se teme, teamă, pentru că aceștia sunt uh, în închisoare. Deci am impresia și eu și colegii cu care am mai discutat acest subiect că prizonierii politici sunt ostateci în acest uh, joc foarte subtil între Uniunea Europeană și Rusia. Ei sunt, de fapt, deținuți în condiții foarte proaste, pentru că dore, se dorește transmiterea unui mesaj către partenerul său din Rusia, președintele Putin, că nu s-a schimbat, este același și că poate conta pe el. Aceste persoane devin uh, pioni pe tabla de șah între Lukashenko și Putin, și eu regret foarte mult acest lucru. Regret mai ales faptul că din ceea ce am discutat cu familiile am înțeles care este de fapt problema. Mai este ceva pe care aș vrea să vi-l spun. Opoziția se teme că, pe de-o parte, ar putea să se întâmple o azerbaijanizare a Belarusului și în uh, problemele uh, cu acești deținuți, uh, s-ar putea ca interesul pragmatic să nu fie cel care să primeze. Iar ultima remarcă pe care aș dori să o fac se referă la următoarele. Sentimentul pe care îl putem constata, mai ales la, în, Belarus, este frica de a pierde suveranitatea Belarusului. Societatea vede, îl vede pe Lukashenko ca singura garanție, singurul politician care este capabil să, reușe, să păstreze independența Belarusului. Iar cererea pe care am primit-o din partea oficialilor din Ministerul de Externe și din partea opoziției este următoarea, și anume să nu permită Belarusului să fie astupat, ca să spunem așa, de problemele europene pe care le avem în acea regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Mamikins. Mă bucur să pot și eu să iau cuvântul pentru a vă spune cum a fost uh, acolo. Eu am fost în decembrie într-un voiaj individual uh, la Minsk, pentru că sunt de părere că Belarusul este partenerul nostru și uh, este țara vecină pentru doamna Calniete și pentru mine și am putut purta și discuții cu familiile deținuților ni s-a spus că, de exemplu, ei uh, merg să-și viziteze rudele în închisoare și la un moment dat unul dintre ei a avut din întâmplare un accident de mașină și eu nu pot să cred că acest accident a fost chiar așa de o mare coincidență până la urmă. Se mai pune și întrebarea cum de opoziția nu poate să se pună de acord, cum poate să nu aibă un uh, candidat uh, pe care să mizeze. Ni s-a spus că nu avem, de exemplu, voie să ne înregistrăm uh, partidele la Ministerul Justiției. Însă, de fapt, problema este că nu se pot pune de acord pe un candidat pentru aceste alegeri. Pe de altă parte, sunt de acord cu părerea că președintele Lukashenko primește cam 60 până la 75% susținere. Este într-adevăr o problemă care rămâne deschisă. Care va fi rezultatul? Va fi 95% susținere sau un rezultat realist? O să vedem ca să putem să vedem dacă chiar există un nivel bun de democrație în Belarus. După cum știm, există multe lucruri ciudate în timpul alegerilor. Trebuie să vorbim cu Belarusul, după părerea noastră, și trebuie să încercăm să facem un pas înainte, mai mare decât până acum. Nu a existat nicio, nicio vizită oficială de timp de 12 ani, apoi 5, acum 6 ani a existat o vizită semi-oficială Aș vrea să subliniez faptul că putem să lucrăm cu Belarusul, putem să colaborăm pe chestiuni pe care nu avem opinii diferite. Și Avem, de exemplu, am făcut o vizită la o, un laborator în care se testează siguranța alimentară. Acest laborator este finanțat de către Uniunea Europeană și oamenii de știință din Belarus, experții, evaluează colaborarea cu Uniunea Europeană ca fiind un lucru foarte pozitiv. Există mai multe modele de succes, de colaborare, de exemplu controlul uh, traficului ilegal, colaborarea la nivelul ministerelor de interne, oricum, pe scurt, sunt uh, foarte convins că vom putea să continuăm cu acest dialog în, într-un mod foarte pozitiv. Există însă și chestiuni care nu s-au rezolvat, problema deținuților politici și uh, o problemă de deficit democratic în Belarus. Mulțumesc foarte mult! Domnul Austreviciu să are cuvântul acum. Well, I do agree that we have to keep uh, a critical dialogue between uh, Trebuie să păstrăm dialogul critic între noi și Belarusul. Însă n-ar trebui să uităm și n-ar trebui să ne retragem în ceea ce privește pozițiile Uniunii Europene care rămân în vigoare. E vorba de recunoașterea alegerilor din Belarus sau uh, de recunoașterea crimelor comise de regimul uh, președintelui Lukashenko. Să nu uităm că v-ați întâlnit cu cel mai mare manipulator din țară, cu mâna dreaptă a lui Lukashenko. Ea se ocupă de toate fraudele și de toate fără de legile sesizate în timpul campaniei uh, electorale. Nici măcar n-am putea numi asemenea evenimente alegeri. Cum putem uh, să avem o campanie electorală fără dreptul partidelor de a se înregistra într-o astfel de campanie, fără ca partidele să aibă dreptul de a-și face campanie. Iar uh, după alegeri, uh, cei care au îndrăznit să concureze cu președintele sunt închiși. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Și, într-adevăr, ar trebui să păstrăm legătura cu opoziția, chiar dacă ea e foarte slabă și dezintegrată. Toate acestea însă se întâmplă din cauza mari implicări uh, a regimului Lukashenko în aceste evenimente. Stimați colegi, nu avem niciun fel de șansă de a da legitimitate regimului Lukashenko. Prin urmare, uh, ne mișcăm pe un teren extrem de alunecos. Lukashenko se ocupă el însuri de fără de legi, a ucis doi uh, oameni acum doi ani, doi tineri și-au pierdut uh, viața pentru că Lukashenko a avut nevoie de niște uh, victime pentru a putea mobiliza societatea, pentru ca el să demonstreze că este un lider puternic. Deci uh, sunt uh, lucruri extrem, extrem de riscante. Credeam că această instituție se opune uh, întâlnirii cu uh, reprezentanța ai uh, Camerei Inferioare. Însă asta s-a întâmplat, cel puțin cu trei dintre acești membri. Mie nu mi-a plăcut acest lucru. Și vă voi spune deschis ce cred. Nu ne putem întâlni cu oficial numiți direct, că transmitem un semnal greșit opoziției și societății civile. Înainte de uh, alegeri, alegeri, Lukashenko are nevoie de recunoaștere din partea Uniunii Europene. Prin urmare, să nu uitați uh, că uneori uh, terenurile nisipoase sunt extrem de primejdioase și s-ar putea să ne trezim că ne scufundăm prea adânc. Mulțumesc! Będę mówił po polsku, bo pan Turejewski mówił po polsku, więc będę mówił po polsku. E, proszę Państwa. Domnul Corvin Miche. Colegul meu n-a vorbit poloneză, dar o voi face eu. Doamnelor și domnilor, văd că dezbaterea de astăzi ia în calcul Belarusul ca și cum ar fi o țară din Africa de Nord. Practic, îi privim de sus și încercăm să impunem niște valori uh, anti-europene. Eu, dacă aș fi din Belarus, asta aș spune. Eu îi disprețuiesc pe cei uh, care uh, nu sunt de acord cu uh, pedeapsa capitală câtă vreme au, pe mă, uh, au mâinile mânjite de sângele unor victime. Oamenii au în viață valori diferite, valorile noastre nu sunt universale. Ar trebui să ne amintim și că îl împingem pe Lukashenko în brațele Moscovei. Haideți să încercăm să evităm un astfel de scenariu. El încearcă să o facă, dar noi îl împingem spre Rusia. Acesta este practic adevărul politic din spatele acestei situații. Dacă vă numiți democrație unul, nu mă numesc astfel, trebuie să acceptați faptul că trei sferturi din populație îl susțin pe domnul Lukashenko. Prin urmare, ca și democrați, trebuie să uh, recunoașteți acest lucru și să respectați. Cam atât vreau să vă spun. Mulțumesc! Intervenție fără microfon la domnul președinte. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Domnul Strovjescu. Domnule președinte, permiteți-mi să adaug faptul că delegația noastră nu s-a întâlnit cu parlamentari aleși la alegerile care au avut loc în această țară, cum a spus antevorbitorul nostru. Am încercat însă să echilibrăm uh, întâlnirile pe care le-am avut. Ne-am întâlnit cu autorități, ne-am întâlnit cu cei care reprezentau partidele de opoziție, Uh, ne-am întâlnit cu familiile prizonierilor politici, cu reprezentanții ai societății civile și cu alte uh, organisme independente din Belarus. Am avut într-adevăr întâlniri mai bune, întâlniri mai proaste. Întâlnirea cea mai dificilă uh, la care valorile noastre nu au fost împărtășite și nu vor fi împărtășite uh, vreodată, a fost întâlnirile cu Ministrul Justiției și cu Comisia Electorală. Însă a fost totuși important să se facă auzită vocea Parlamentului European și în aceste foruri. Ori asta s-a întâmplat, suscitare. Parlamentul solicită de mult un mai bun tratament aplicat prizonierilor uh, politici. Mai solicită și alte lucruri, însă nu vom ajunge niciodată la compromisuri pe aceste teme. Trebuie însă să păstrăm uh, contactele cu această țară pentru că societatea civilă și nu partidele politice neapărat să fie convinse că nouă ne pasă de inițiativele lor și de viitorul lor. Vă mulțumesc încă o dată. Intervenție fără microfon, domnul președinte. our strategy in the Adriatic and Ionian region. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, strategia europeană pentru uh, regiunea Adriatică și uh, a Mării Ionice. Probabil că această strategie ar trebui uh, schimbată după ce s-a întâmplat în weekend. Și zic asta la modul uh, uh serios. Aș dori să dau cuvântul doamnei raportor, doamna Dubravka Soița. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun care este situația cu avizul nostru în legătură cu această strategie europeană pentru zona Mării Adriatice și Ionice. Interesant aici este protecția mediului și Știm că s-a făcut uh, și în cadrul Comisiei Regii o propunere de uh, raport. Domnul Iacov Cice a fost uh, responsabil de acest raport. Strategia e gândită astfel încât cele 70 de milioane de locuitori uh, a acestor zone să facă tot posibilul pentru a putea trăi bine, păstrând mediul maritim așa cum este, ocupându-se de turism uh, durabil și așa mai departe. Pentru comisia noastră, AFET, uh, e important ca această strategie să poată ajuta eventualele state candidate astfel încât ele să aibă posibilitatea de a coopera cu statele membre, câtă vreme se ia în calcul și posibilitatea integrării statelor din Balcanii Occidentali în Uniunea Europeană. Albania, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina sunt state din această zonă care vor uh, coopera cu Slovenia, Grecia și Croația. Pe 9 mai, după cum știți, a fost data limită de uh, înaintare a amendamentelor. Miercuri, pe 1 uh, iulie, vom avea o întâlnire în care vom discuta cele 47 de amendamente și sper că vom reuși să ne punem de acord asupra lor. De asemenea, sper că raportorii din umbră vor putea să uh, ajungă la amendamente de compromis. Oricum, sunt sigură că ați citit acest raport. Avem un număr limitat de cuvinte pentru redactarea acestui aviz. Știm exact care sunt regulile care guvernează avizele. Și pot să spun că n-am reușit să includem aici tot ceea ce ne-am fi dorit să includem, însă sper că vom putea să o facem cu amendamentele de compromis. Oricum, accentul se pune pe comunicare, um, energie, protecția mediului și, bineînțeles, uh, și pe protecția și asigurarea păcii în regiune. Trebuie făcut totul pentru ca această regiune să poată să profite de toate instrumentele existente. E ceva ce nu ne place și sperăm să putem corecta acest aspect, și anume faptul că nu se pune suficient accent pe o chestiune din ce în ce mai uh, îngrijorătoare și anume migrația nereglementată. Eu cred că acest subiect al migrației ar putea să beneficieze de o parte special în acest uh, raport, în această strategie. Și mă refer aici la raportul uh, din Comisia Regie a domnului Iacov Cici. Summitul s-a ocupat uh, și el de migrație și de fluxurile uh, infracționale. Și pot să spun că la punctul 5 și în avizul nostru ne referim uh, la acest aspect, la migrație și la infracționalitatea transfrontalieră. Eu cred că aceste aspecte trebuie și ele incluse în strategia Uniunii Europene pentru uh, Marea Adriatică și Ionică. Acestea sunt aspecte pe care doream să le subliniez. Ați primit în materialele furnizate toate amendamentele, prin urmare mai există posibilitatea de a mai discuta despre acest uh, aviz. Comisia va discuta pe 15 iulie acest uh, punct și oricum eu sunt, uh, sunt gata pentru a purta discuții în legătură cu subiectul. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Pipțul are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei uh, Suita pentru prezentarea acestui aviz și mai ales a dimensiunii sale de politică externă, care este extrem de importantă pentru această regiune a Mării Adriatice și uh, Ionice. Eu cred că în această a treia parte există un element foarte important care se leagă de un element politic. În această strategie avem de-a face cu patru state candidate și cu patru state uh, membre și cu aproximativ 70 de milioane de locuitori. În această a doua parte, unde se vorbește despre statele candidate care ar putea profita de pe urma acestei uh, strategii, ar trebui să spunem că există anumite diferențe între aceste state, diferențe care sunt uh, enorme. Că vorbim despre dezvoltare economică, Uh, și uh, indicatori uh, macrofinanciari. Deci aceste diferențe sunt din ce în ce mai semnificative de la an la an. De asemenea, și infrastructura rutieră uneori este foarte slab dezvoltată în anumite regiuni din aceste țări, deci un alt aspect care merită menționat. Croația a lansat o inițiativă pentru o autostradă pentru această regiune și pot să spun că sper că ea va beneficia și de atenția uh, Uniunii Europene, căci Uniunea trebuie să se axeze și pe dezvoltarea uh, infrastructurii rutiere. S-a făcut recent un um, stress test și se pare că schimbarea prețurilor și dependența de Rusia ar putea să pună în pericol uh, mare parte a acestei regiuni. Deci va trebui să lucrăm de asemenea și la un uh, gazoduct. Apoi, în ceea ce privește solicitanții de azil și migranții, trebuie să facem o distinție între migrația obișnuită și migrația pasageră. Adesea ele au elemente în comun, însă nu trebuie să le echivalăm. Nu trebuie să spunem că sunt unul și același lucru. S-a vorbit mult despre acest subiect și în Ungaria și eu cred că n-ar trebui să uităm de acest lucru. Cred că strategia ar putea ajuta la diminuarea fluxului uh, migrator în această regiune și eu sper că toți actorii se vor implica în redactarea acestei strategii într-o manieră transparentă. Asta ar trebui să îmbunătățească situația în întreaga regiune. Dacă reușim, strategia va aduce la dezvoltarea pieței comune și la dezvoltarea întregii uh, regiuni. De aceea mă bucur de viitoarea noastră implicare. Mulțumesc! Domnul Radoș. Mulțumesc, domnule președinte. În numele ALDE aș dori să o felicit pe colega noastră, doamna Suița, pentru acest uh, aviz. Aș dori să mulțumesc și domnului Cici, care este raportor pe acest subiect în Parlamentul European. Vorbim aici de o regiune foarte instabilă, fragilă, Și e clar că există anumite îngrijorări din partea Uniunii eh, Europene vis-a-vis -vis de întreaga regiune, dar mai ales eh, față de acea zonă care necesită o atenție sporită. Vorbim despre regiunea Mării Adriatice și Ionice. Această inițiativă este foarte binevenită. Cred că n-ar trebui să repet ceea ce a spus eh, colegul Pițula în legătură cu mm, infrastructura rutieră în această regiune, ci aș dori să subliniez un aspect care nu a fost uh, uh, suficient uh, descris. Cred că este foarte important uh, ca uh, aprovizionarea cu energie să fie asigurată. Acest aspect uh, energetic și interconexiunea acestor state cu Uniunea Europeană uh, ar fi uh, un subiect uh, important de reținut. Sunt chestiuni care ar putea să viziteze toată Uniunea Europeană. Ar fi bine să existe uh, o rețea energetică care să traverseze toată această regiune. Mulțumesc! Aș dori să îi mulțumesc uh, colegii noastre, doamna Șuița, și să uh, mă alătur colegilor care s-au referit la uh, sinergie, care este atât de importantă în sfera geopoliticii. Ar trebui să încercăm să reducem diferențele sociale pentru a îmbunătăți coeziunea în Balcanii Occidentali. Ar trebui să mai subliniez însă și alte aspecte. Însă aș dori să menționez și amendamentul 42 al verzilor, care privește calitatea mediului. Această regiune ar trebui să joace un rol uh, încă și mai important în ceea ce privește siguranța energetică și um, furnizarea de energie pentru Uniunea Europeană. Ar trebui să susținem cercetarea în ceea ce privește um, gazul sau alte resurse din această zonă. De asemenea, trebuie să dăm dovadă de o mai bună cooperare și să ne implicăm mai mult în ceea ce privește evaluarea de impact, uh, căci uh, mediul în această regiune ar putea fi afectat. El ar trebui protejat uh, mai bine, la fel ar trebui să se lucre și cu biodiversitatea în această regiune. Deci e nevoie de o planificare comună. De asemenea, e nevoie și de o mai bună cooperare cu această regiune. Ar trebui să fim uh, atenți uh, și la Marea Adriatică și la Marea Ionică, astfel încât să nu uh, avem un impact negativ puternic asupra naturii. Mulțumesc că ați inclus toate aceste aspecte în raport. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu, ca italian, nu pot decât să fiu foarte bucuros de această strategie care relansează analiza cu privire la o tematică și o zonă geografică care este foarte importantă pentru noi. Cooperarea cu celălalt mal al Adriaticii este foarte importantă pentru noi și mulțumesc foarte mult raportoarei și mulțumesc foarte mult și raportării pentru aviz, domnul Iacov și Comisiei Competente de Fond pentru tot ce au făcut. Aș vrea să subliniez ceea ce s-a subliniat deja de către alți colegi cu privire la lipsa de infrastructură. Este foarte bine să discutăm și despre lipsurile pe care le avem din punct de vedere infrastructural, dar și stradal și feroviar, să se vorbească din nou de coridorul Adriatic-Ionic, pentru că tocmai uh, aceasta are un impact important nu numai asupra mobilitatea în regiune, ci, mobilității, ci și asupra turismului care ar putea crește. În ceea ce privește siguranța energetică, uh, nu sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus aici. Este adevărat, într-adevăr, că țările din jurul Mării Adriatice, Mării uh, Ionice, au ecosisteme foarte fragile și vulnerabile din acest punct de vedere, din punct de vedere al infrastructurii energetice. Însă este adevărat și în același timp că această etapă nu este neapărat uh, una definitivă. Este vorba de un moment acum în care există o cerere foarte scăzută în gaz natural. Uh, și uh, impactul pe mediu al volumului de gaz importat ăsta uh, este destul de semnificativ și foarte riscant în același timp, deci nu va trebui să o considerăm o măsură pozitivă, având în vedere toate riscurile pe care le aduce. În ceea ce privește însă extragerea de petrol în Marea Adriatică, care ar putea să pună în pericol industria turismului, pentru că e vorba aici de o mare închisă și deci în cazul unui accident ar fi într-adevăr foarte periculos. Și ar exista, ar trebui zeci de ani până ar putea să se alunge uh, toate efectele nefaste asupra mediului. Trebuie de aceea să încercăm și să combatem migrația ilegală, care este unul din uh, Uh, este una din axele pe care se desfășoară și în ceea ce privește extremismul, extremismul islamic, acesta afectează și unele din țările din acest bazin și uh, din acest punct de vedere este nevoie de o cooperare mai bună, de o îmbunătățire a sinergiilor între țările de pe malul acestor uh, mări. Acesta este un factor cheie pentru a avea o soluție adecvată. Vă mulțumesc! Hvala lijepo predsjedniče. Evo kad su govorili Vă mulțumesc, domnule președinte. După ce au luat, tot, uh, au luat cuvântul toți colegii din Croația, aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Să mulțumesc în primul rând raportoarei doamnei Suița și raportorului din uh, Comisia Competentă pe Fond, domnului Iacov Șici, pentru raportul său. Discutăm despre strategia Uniunea Europeană pentru regiunea Mării Adriatice și Mării Ionice. Din anul 2002 a fost începută această inițiativă pentru regiunea respectivă. În momentul respectiv, respectiv vizitam Italia, unde s-a născut această idee și astăzi avem această strategie care se bazează pe bunele practici, pe experiențele acumulate în regiunea Mării Baltice și Mării Negre. Acum avem și o strategie dedicată acestei regiuni. Macroregi... Strategiile macroregionale reprezintă o nouă formă de colaborare și cred că în acest moment trebuie să mizăm mai mult pe modul de colaborare. să ne bazăm pe angajamentul țărilor prezente în regiunea uh, respectivă. Am văzut diferența adusă de angajarea statelor din regiunea respectivă în cazul uh, macroregiunii uh, Dunărea. Și cred că este un mesaj pe care ar trebui să-l transmitem statelor membre. În acest caz, Uh, politica de extindere are o importanță deosebită, pentru că patru membre din această regiune uh, fac parte, patru state din această regiune fac parte din Uniunea Europeană și există alte state care au statutul de state candidat. Alte state din regiunea respectivă um, participă la această strategie, dar nu sunt nici membre ale Uniunii Europene, nici nu sunt state candidat Kosovo și Macedonia și state care nu participă nici la strategia Dunării. Nici Serbia nu are ieșire la Marea Adriatică, dar cu toate acestea ar trebui să participe la această strategie pentru că prin trecutul său iugoslav cred că are îndreptățirea de a participa la această strategie. Cred că există mai multe posibilități de colaborare în domeniul transporturilor, în domeniul economic, în domeniul uh, turismului. Comisarul Han, în momentul în care era responsabil pentru uh, dezvoltarea regională, s-a ocupat tocmai de aceste uh, domenii. Acum a fost urmat de, uh, de domnul Creto și se consideră că această strategie are un potențial mai mare de dezvoltare, putând juca un rol important în dezvoltarea viitoare a acestei regiuni și adoptând un rol de stabilizare a acestei uh, regiuni și nu trebuie să uităm de problema emigrației care afectează în mod principal Grecia, dar și Croația, probabil însă și alte state pe viitor. Și mulțumesc pentru că mi a stat cuvântul. Domnul președinte, raportarea dorește să ia, să ia din nou cuvântul? Are cuvântul doamna Sacorafa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Suița pentru redactarea acestui uh, proiect de avis. Sunt de acord cu cele spuse de antevorbitori. vorbitori Însă aș dori să mai adaug că rese, foarte clar din acest proiect de aviz și din numeroasele amendamente de depuse că acest proiect de aviz poate fi uh, îmbunătățit. A fost introdus un nou uh, element, uh, imigrația, o strategie care tocmai a început să fie pusă în aplicare însă nu a fost uh, dus la bun sfârșit niciun proiect în acest sens în regiunea respectivă. Deci nu putem fi de acord cu uh, introducerea acestui element în strategie. Știm că politica europeană de imigrație a eșuat și considerăm că uh, și în regiunea respectivă uh, va, e- va eșua datorită realităților. Această strategie se îndreaptă și ea în uh, această direcție și ar, trebui, ar fi trebuit să fie rezultatul unei consultări extinse. Știți foarte bine că ministrul de externe și comisarul Han, pe data de 2 decembrie, au convenit ca pentru a asigura succesul acestei strategii aceasta ar trebui să se concentreze pe anumite proiecte care au un uh, caracter uh, supraregional și exclusiv asupra acestor proiecte. Și apoi, în ceea ce privește învățămintele trase din uh, celelalte macro-regiuni, ar trebui să ne concentrăm asupra unui număr limitat de inițiative, de acțiuni, tocmai pentru ca această strategie să fie una eficace. Și cred că această strategie ar putea să fie o ocazie perfectă pentru aceste state să le permită acestora o diversificare a surselor energetice, ținând seama de mediul înconjurător în același timp și accesând în același timp fonduri europene pentru a promova resurse surse noi de energie regenerabilă, de exemplu, și pentru a combate izolarea statelor din regiunea respectivă. În concluzie, dragi colegi, aș dori să spun că nimeni nu a exclus faptul că această strategie pe viitor să țină seama de noile evoluții. În, uh, cred că nu este necesar să mai introducem acum elemente suplimentare care s-ar putea să apară pe viitor. Doriți să răspundeți acestor remarci, doamna Sfița? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate propunerile făcute și pentru remarcile dumneavoastră. Sunt convinsă că în momentul în care vom discuta toate aceste amendamente, vom reuși să întărim raportul colegului nostru Iacovcici Marea Adriatică are un caracter mai degrabă închis, Marea Ionică unul mai degrabă deschis și cred că până la urmă toate statele din regiunea respectivă trebuie să profite um, pe urma acestei strategii, care nu trebuie să rămână un document lipsit de uh, conținut. Într-adevăr, capacitățile din regiunea respectivă trebuie să fie consolidate pentru ca această strategie să aibă succes sunt uh, importante și expertizele domnului comisar Han și a domnului Cretu și a doamnei Crețu. Important este și coridorul de transport amintit de domnul Pițula, pentru care însă este nevoie de sprijin european. Acest coridor a fost uh, deja construit, însă nu a fost finalizat foarte multe state membre ale Uniunii Europene au participat la finanțarea acestui coridor și state din regiunea respectivă. Croația a participat la finanțarea um, coridoarelor, coridorului terestru și acelui celui feroviar și acum cred că a venit momentul ca și Uniunea Europeană să contribuie la finalizarea acestui uh, coridor de transport prin îmbunătățirea infrastructurii de transport, cred că se poate ajunge la o mai bună coeziune teritorială a acestei regiuni. Există în continuare diferențe foarte mari între țările din această regiune în ceea ce privește situația statelor cum sunt Macedonia și Kosovo, trebuie să reflectăm la posibilitatea implicarea acestora în această strategie. După cum s-a spus deja, Serbia nu are ieșire la Marea Adriatică, dar are un rol important în această regiune. Eu sunt convinsă că în urma avizelor prezentate de toate comisiile interesate, raportul va fi unul foarte bun. Domnul președinte, am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Pe data de 15 iulie este prevăzut votul dacă nu mă înșel, Comisia Regii va vota pe data de 15 septembrie, deci toată lumea are timp suficient pentru a depune amendamente. Am terminat mai repede, votarea este prevăzută la ora 18, mă tem că va trebui să suspendăm ședința noastră, pentru că nu putem începe mai repede votul. Cred că sunteți și dumneavoastră de aceeași părere. Deci aș propune să suspendăm reuniunea noastră până la ora 18. Ne vedem în curând. Alex as soon as he's out of the meeting on, on the Monday. Because we have to do that now. Yeah. I see it's just the last day Herr Burg, Sie sind vor so langsam Termine nur diese Woche, ne? Leute, das kann doch nicht sein, dass wir diese Woche alle noch gekommen sind.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 Uite.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

Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Doamnelor și domnilor. Trebuie să votăm. Vă mulțumesc că ați revenit. Votul final privind propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de modificare a regulamentului Consiliului 0114 pe 2014 referitor la comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedepsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime inumane sau degradante și, dacă ați înțeles acest titlu, aveți privilegiul de a și vota. Doamna Bilal, doriți să luați cuvântul? Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din uh, umbră cu care am co- conlucrat foarte bine și în uh, Comisia INTA s-a discutat această temă în această după masă. Se pare că avem, avem o opinie comună pe marginea acestei, uh, acestei teme. Trecem la vot, chiar dacă Comisia INTA este cea competentă pe vânt. Vă rog. Domnule președinte, americanii folosesc apă pentru a tortura prizonierii și apa nu apare pe această listă. Vodka Boric. so, let's vote. Haideți să votăm. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 35. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 37. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 1. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 2 și 38 identice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 3 și 39 identice. Verificăm. S-a închis votul. Ați folosit din nou cardul de credit? Trebuie să repetăm votul, ceva nu a fost în ordine, vă rog să votați din nou. S-a închis votul. 28 pentru, 17 împotriva, se adoptă. Amendamentul 3 și 39, cine este pentru, împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 4 și 40, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 42, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru? Mulțumesc, cine stă împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 25 împotriva, respins. Amendamentul 42. Amendamentul 5. Acum cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 19 împotriva se adoptă, 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 7 împreună cu 43, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 46. Un Pentru, împotriva, abțineri, respins. 47. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8 și 48. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, respins. S-a închis votul. 24 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 10 și 51. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 52. Pentru. Împotriva. Abțineri respins. 53 pentru, împotriva abțineri respins. 54 pentru, împotriva abțineri respins. 55 pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a închis votul. Respins cu 23 de voturi pentru, 27 împotriva. 56 pentru, împotriva. Abțineri. Respins. 57 pentru, împotriva. Abțineri. Respins. 11 și 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotriva, abțineri, respins. 41, spune domnul președinte. 61 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Respins 23 pentru, 26 împotriva, 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 62 pentru, împotriva, abțineri respins. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Șaizeci patru pentru. A. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, respins. 65 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotriva, abțineri, respins. 72 pentru, împotriva, abțineri, respins. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, Abținerea se adoptă. Verificăm. Verificăm compromisul 4. S-a votul. 29 de voturi pentru, 21 împotrivă se adoptă. Amendamentul 20 acum. Pentru. Împotriva. Am cer scuze. Compromisul 5. Trebuie să supun la vot compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 20 acum. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 21. Pentru. Împotriva abțineri, respins. 22 pentru, împotriva, abțineri, respins. 23 pentru, împotriva, abțineri, respins. 24 pentru, împotriva, abțineri, respins. 25 pentru, împotriva, abțineri, respins. 26 pentru, împotriva, abțineri, respins. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 25 împotriva, respins. 30 pentru, împotriva, abțineri respins, 31 pentru, împotriva, abțineri respins, 32 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 27 împotriva, respins. 33 pentru, împotriva, abțineri, respins. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, două, două voturi împotriva, trei abțineri. Raportul se adoptă. Mulțumim, mulțumim doamna raportor. Reuniunea următoare are loc pe data de 15 iulie. S-a închis reuniunea. Yes. It's your paper. Here's your phone. Thank you.